2011. Avem aici mai multe rapoarte. Mai întâi de toate raportul Rodriguez cu privire la coordonarea politicii economice, raportul anual de creștere pe 2016, raportul Ribeiro cu privire la coordonarea politicii economice, a aspectele sociale și economice din uh, raportul de pe anul 2016 și raportul știr, știr Uh, guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european 2016. Prima care va lua cuvântul este doamna raportor Sofia Rod- uh, Ribeiro, 4 minute. Raportul privind aspectele sociale și de forță de muncă încearcă să transforme Europa într-o Europa modernă care să facă față provocărilor actuale. Subliniază măsuri concrete care trebuie pune spuse în aplicare pentru a echilibra dimensiunile economice și sociale și pentru a da imbold dezvoltării sociale durabile. E nevoie de sisteme economice, economice și financiare care să dorească îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Acesta este principalul motiv pentru care trebuie să mergem mai departe cu consolidarea acestor sisteme. Având ca obiectiv dezvoltarea socială, care trebuie să apară la nivel trans, transversal în toate politicile Uniunii Europene, se propune monitorizarea acestor politici și subliniază că statele membre și instituțiile europene trebuie să garanteze în mod uh, răspunzător durabilitatea pe termen lung a alegerilor politice și bugetare pentru a putea să ne îndreptăm către o creștere durabilă. În acest sens, acest raport se concentrează pe nevoia de a consolida finanțele publice și sistemele fiscale, dat fiind fragilitatea economică actuală a multor state membre, și subliniază importanța acestei consolidări pentru a garanta stabilitatea socială nu numai acum, ci și pentru generațiile viitoare. Așa cum am văzut în ultimii ani, Rezistența statelor membre la crizele financiare merge mână în mână cu capacitatea finanțelor publice, iar statele membre cu rezultatele cele mai proaste sunt cele cu cu economiile cele mai proaste și cu cele mai, cele mai uh, mari deficite. Dar politici de creștere economică trebuie să meargă mână în mână cu această stabilizare și reforme structurale care să vizeze concurența și rolul social al statului uh, în față, care se confruntă cu, și el cu probleme structurale. Durabilitatea sistemelor de siguranță socială și sistemelor sociale în general și a schemelor de pensii sunt poate exemplul cel mai grăitor al acestei provocări în contextul uh, tendinței de îmbătrânire a populației europene estimată pentru ultimii ani, un, pe următorii ani. Educația joacă un rol foarte important aici, fiindcă ne permite să garantăm și trebuie să garantăm că sistemul de învățământ oferă tinerilor competențele necesare, mai ales în noile sectoare de muncă, cum ar fi economia digitală, economia verde și economia albastră. Acesta este un domeniu foarte important pentru a face față nevoilor uh, companiilor care reprezintă principalul vector de dezvoltare. Politicile europene trebuie să pună accent pe investițiile publice și private la nivel european. Dar aceste investiții trebuie să fie ghidate către proiecte care să aducă profit economic și social și trebuie să îmbunătățească creșterea. Nu pot să reprezinte uh, doar un mecanism prin care să se folosească fondurile publice. Iar cel din urmă, dați-mi voie să salut abordarea nouă propusă în acest proces, care este prezentată de introducerea fără precedent a unor indicatori sociali rata de activitate, ocuparea tinerilor, în rândul tinerilor și ocuparea pe termen lung în analiza de dezvoltare globală a statelor membre. Dacă acest raport va fi aprobat, Parlamentul uh, va trimite un mesaj clar Comisiei și, și Consiliului că în afară de indicatori economici trebuie să avem mecanisme pentru a ne da seama în ce măsură politicile noastre uh, Uh, influențează viața de zi cu zi a cetățenilor. Așa vom reuși să garantăm că dezechilibrele interne din statele membre sunt evaluate astfel încât să putem uh, face reforme economice și sociale acolo unde este nevoie. Acesta este un mare pas înainte care ne permite să consolidăm pilonul social. Conchid uh, mulțumind colegilor raportori din umbră de la celelalte grupuri politice, care nu au precupețit niciun efort pentru a, a reuși să ajungem la o poziție comună. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Maria Joao Rodriguez, raportoare la rândul ei, patru minute. Many thanks, uh, dear President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. E un moment important al semestrului european pentru că Parlamentul poate astăzi să prezintă trei rapoarte importante care se referă la situația care e unică în Uniunea Europeană. A existat această criză care se suprapune și pe lângă criza sau crizele care se suprapun, e clar că trebuie să consolidăm coeziunea internă a Uniunii Europene și asta va depinde foarte mult de realizarea unei redesere economice mai puternice și echilibrate. Am plăcerea să prezint astăzi raportul adoptat de <clears throat> Comisia de Afaceri Economice și dar și extrem de recunoscătoare colegilor mei pentru că s-a putut ajunge la ceea ce consider eu că e un compromis extrem de util cu o plus valoare reală pentru situația din Uniunea Europeană. Punctul de pornire al raportului nostru e de a spune că semestrul european ar trebui să fie utilizat pentru a continua reechilibrarea bugetelor și reformele relevante, dar de asemenea de implementare a strategiei UE 2020 pentru creștere și crearea de locuri de muncă, pentru că noi considerăm că în cele din urmă viitorul Europei va depinde de acest gen de competitivitate îndreptată spre viitor, pe baza unei tranziții energetice, soluții digitale și crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune. Dar dacă așa stau lucrurile, mixul de politică ar trebui sprijinit pe deplin pentru aceste ambiții și asta înseamnă că mixul de politică pentru implementarea lor în anii următori, promovarea investițiilor ar trebui să fie o prioritate de vârf, ceea ce înseamnă <clears throat> să utilizăm instrumentele disponibile, începând cu planul de investiții și finalizarea Uniunii Bancare pentru a face accesul la credite mult mai ușor pentru IMM-uri. Desigur că avem nevoie și de reforme, dar considerăm că e nevoie de o a doua generație de reforme care să promoveze educația, inovarea, o bună administrare publică și sisteme de asigurări sociale <clears throat> durabile. Desigur, o reechilibrare fiscală a bugetelor este necesară, dar astfel încât să nu subminăm această mișcare și acest progres și investițiile strategice necesare. Trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că Europa se confruntă cu noi provocări în securitate și în special cea legată de criza refugiaților. Dar cred că elementul de valoare cel mai important al raportului este modul de gestionare a zonei euro, pentru că recunoaștem că zona euro. Este o entitate economică care merită mixul de politică adecvat. Iată de ce recomandăm ca lacunele de investiții care există în zona euro să fie contracarate printr-o punere în comun a contribuțiilor care vin din diverse țări, în special acelea cu mai mult spațiu fiscal. Și același lucru ar trebui să se întâmple și în ce privește în reducerea dezechilibre macroeconomice. E nevoie de țări mai competitive care să mărească cererea internă, pe de-o parte, iar pe de altă parte, țările mai puțin competitive să mărească competitivitatea nu doar sau nu prin reducerea salariilor și a condițiilor sociale, ci mai degrabă prin a investi în viitor. Așadar, asta sunt niște concluzii importante și considerăm că e semn important să se organizeze în zona euro convergent uh, ascendentă, plecând de la ipoteza că <clears throat> obiectivele sociale și economice trebuie să fie tratate în mod similar, ceea ce se poate realiza numai dacă concurăm în lumea economică și monetară cu o capacitate fiscală și, de asemenea, cu edificarea Uniunii Bancare. Mulțumesc. A treia raportoare este doamna Catherine Stiller. Patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, Consiliului pentru prezența sa. Fostul nostru coleg din Parlamentul European este alături de noi. Mulțumim pentru faptul acesta. Piața unică este esențială pentru Uniunea Europeană potențialul pieței unice, estimat la un trilion de euro, este absolut uh, este un adevărat semnal de alarmă care ar trebui să și o oportunitate enormă care ar trebui să fie folosită de către noi. Și iată ratăm utilizarea acestei, exploatarea acestei uh, resurse și oportunități de vreo 20 de ani încoace. Piața unică poate crea creștere economică și locuri de muncă, fapt recunoscut la nivel european. În ciuda faptului că s-a cerut din nou și din nou întărirea pieței unice, iată, nu s-au făcut suficiente progrese până în momentul de față pentru a putea avea locuri de muncă, creștere economică, competitivitate, procesul de integrare uh, pe piața unică a statelor membre trebuie să fie uh, însoțită de un proces mai uh, transparent și mai clar. Iar includerea pieței unice în semestrul european ar putea ajuta în acest sens. E nevoie de un dialog permanent cu statele membre, o implicare a Parlamentului European, abordări inclusive și lipsite de, de discriminare vis-a-vis -vis de toate statele membre ale Uniunii Europene, luarea în considerare a tuturor actorilor, parlamentelor naționale, fapte esențiale pentru încheierea cu succes acestui proces. De asemenea, consider că punerea în aplicare a actelor legislative deja existente în toate statele membre este absolut esențială pentru obținerea sau exploatarea potențialului deplin al pieței unice eliminarea barierelor netarifare, punerea în aplicare a directivei privind uh, serviciile, punerea în aplicare a actelor legislative cu privire la licitațiile publice, modernizarea administrațiilor publice, serviciile digitale de mai bună uh, calitate. Iată câteva exemple de domenii în care actele legislative europene încă nu au fost puse în aplicare peste tot, fapt care este un obstacol în calea uh, dezvoltării pieței unice. Toată lumea trebuie să accepte o cultură uh, a pieței unice și să mizeze pe cooperare. Lucrul acesta se poate întâmpla doar în cazul în care se de- dedică resursele necesare pentru educare, formare la toate nivelurile. Aceste aspecte au, uh, se regăsesc în raportul meu și, pe ansamblu, sunt mulțumită de textul final. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Chiar dacă nu de fiecare dată am fost de acord, iată, am ajuns uh, la un numitor comun până la final sunt uh, convinsă și eu și sunt sigură că mulți îmi împărtășesc părerea că rolul uh, nostru al membrilor Parlamentului European este acela de a mm, promulga legi solide de la intrarea în uh, vigoare a tratatului de la Lisabona, prerogativele Parlamentului European au crescut ca număr și trebuie să le folosim pentru a ne asigurăm că uh, adoptăm acte legislative de mai bună calitate. Tocmai de aceea cer o schimbare ușoară a uh, punctului 46 Uh, vrem ca buna reglementare să fie, meargă mână în mână cu o bună legiferare care este absolut esențială pentru crearea unui mediu echitabil pentru uh, toți actorii și toate uh, întreprinderile. Sper că sunteți de acord cu mine și că veți uh, sprijini acest raport. Mulțumim. Urmează numele Comisiei pentru Bugete, domnul Artui. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut președinția Consiliului și pe domnul comisar. Aș dori să subliniez uh, caracterul uh, formal al acestui exercițiu și să deplâng uh, prezența parlamentară prea scăzută a semestrului european și lipsa de ambiție a raportorilor. Acestea fiind spuse, înțeleg ce, a, înțeleg ce spune doamna Rodriguez. Uh, Uniunea Europeană nu are politică economică. Politica economică este o sumă a politicilor naționale, iar coordonarea prea adesea rămâne inconsecventă. Iată de ce este nevoie să consolidăm zona euro, care, va, care se va mări în continuare, iar țările care nu sunt încă membre doresc să participe la zona euro. Zona euro însă are nevoie de un buget, iar acest buget îi va permite să combată șocurile asimetrice și să răsplătească reformele întreprinse de statele membre. Dați-mi voie să subliniez că mecanismul european de stabilitate financiară este un fel de uh, mutualizare a supraîndatorării datorării unor state membre și că noi ne dorim ca prin acest buget să avem un mix de politici și uh, sinergii între politica bugetară și politica monetară. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc foarte mult. Nu este în numele Consiliului acum, doamna Henis Plașe. 5 minute, vă rugăm. Mm, mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, deputați. Vă mulțumesc mai întâi pentru posibilitatea de a discuta semestrul european într-o perioadă de criză când există chestiuni presante. Sunt recunoscătoare Parlamentului că a consacrat timp acestui subiect. Și da, e o chestiune complicată, da? Una care merită atenția noastră de plină, pentru că dacă vrem să facem Europa relevantă pentru viața de zi cu zi oamenilor, trebuie să realizăm rezultate concrete în ce privește creșterea și locurile de muncă, să creăm oportunități pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată, pentru micile firme. Și da, e un drum lung, cu siguranță, dar lucrurile <clears throat> sunt promisătoare. În Europa există redresare lent, dar uh, sigur ieșim din criză. Deci ce priorități ar trebui să ne călăuzească acțiunile? în uh, acest moment. Citind rapoartele dumneavoastră cu privire la semestrul european, m-am bucurat să văd că avem o evaluare comună a provocărilor uh, din fața noastră. În mod evident, lansăm o evaluare, o condiție prealabilă pentru această redresare încă fragilă. După cum au spus uh, și raportorii, domnul Rodriguez, investițiile sunt cruciale. Da, Planul de investiții al Comisiei are un rol central pentru eforturile noastre. Fondul European pentru Investiții Strategice, de care s-a ocupat împreună Consiliul și Parlamentul, există, dar e nevoie de eforturi suplimentare. De să continuăm să lucrăm cu același simț al urgenței pentru a elimina barierele care mai rămân, pentru a stimula un climat favorabil investițiilor cu adevărat. În mod clar, finanțe publice solide, responsabile, sunt o altă parte esențială a strategiei de creștere pentru redresare care nu poate fi durabilă decât dacă se bazează pe un teren solid, ceea ce înseamnă să facem sistemele fiscale mai prietenoase față de creștere și să elaborăm sisteme moderne de protecție socială. De asemenea, trebuie să acceptăm reforme structurale pentru a consolida economiile, pentru a asigura că economiile noastre sunt reziliente și vor fi corespunde cerințelor viitorului. Statele membre, mai ales cele lovite cel mai mult de criză în ultimii câțiva ani, au întreprins uh, reforme ambițioase în agendele lor care încep să dea rezultate. Cu toate acestea, întrucât presiunea <clears throat> slăbește, tentația de a reveni la business as usual, la afaceri obișnuite, e destul de mare, ceea ce poate fi de înțeles, dar dacă rămânem nemișcați, sau ideea de a rămâne nemișcați într-o lume în permanentă schimbare nu este o opțiune. Trebuie să ne mișcăm de la reechilibrarea economiilor și reformarea sistemelor de pensii la asigurarea generații tinere care să aibă competențele necesare pentru viitoarele provocări. Cu alte cuvinte, reformele pe care le efectuăm în prezent vor făuri Europa competitivă de mâine. În eforturile noastre de promovare a creșterii pe termen de lungă ne putem baza pe activele cele mai valoroase ale Europei, potențialul pieții unice, după cum a spus și doamna Taylor. Ați subliniat în raportul dumneavoastră dimensiunea de piață unică a semestrului european și salut foarte mult acest lucru. După cum știți, aprofundarea pieței unice e o chestiune la care președinția olandeză ține foarte mult și vom prezenta un raport înainte de Consiliul European din luna martie. În centrul abordării noastre rămâne convingerea că în incertitudinea globală și criza cu care se confruntă Europa în prezent, că Trebuie să pregătim terenul pentru mâine, să proiectăm, să implementăm uh, politici care să reziste pe viitor. Cum ne asigurăm că politicile noastre vor rezista la testul trecerii timpului? În primul rând, trebuie să ne revizuim în mod constant activitatea. Recomandările bune nu sunt garanția succesului decât dacă sunt pe deplin implementate. Ceea ce poate că e provocarea cea mai importantă a semestrului european, să ne asigurăm că de fapt realizăm uh, reformele. Comis. Responsabilitatea statului membru este esențială aici. Parlamentul European a fost activ în a ne a presat să facem mai bine și pe bună dreptate. Președinția consideră că se pot face multe la Consiliu pentru a avea această presiune interpares pentru a întreprinde reformele necesare, dar uneori dureroase. În multe discuții politice privind aplicarea reformelor și punerea comună a bunelor practici între miniștri o să ne ajute să păstrăm acest ritm al reformelor în derulare. Iată de ce. În următoarele două săptămâni, pe lângă discuțiile obișnuite cu privire la ancheta anuală a creșterii, am programat dezbateri la Consiliu cu privire la implementarea recomandărilor pe țară în pregătirea Consiliului European din luna martie. Dar vreau să spun clar în același timp că nu există o soluție rapidă în ce privește lacunele existente și aprofundarea discuțiilor de la Consiliu nu o să fie suficientă. Trebuie să implicăm toți factorii interesați, parlamente naționale, parteneri sociali și, desigur, Parlamentul European. Nu e vorba doar de control democratic, ci e vital pentru eficacitatea procesului. Însușirea este esențială pentru reforme semnificative și dezbaterea de azi e importantă din acest motiv. Doamna președinte, distinși membrii, s-au făcut progrese recomandări mai scurte, mai subținte ne ajută să ne concentrăm pe problemele cheie. Noul calendar al semestrului dă mai mult timp pentru a se lucra la nivel de expense pentru a asigura o supraveghere cu adevărat multilaterală și adoptarea timpurie a recomandărilor pentru zona euro înseamnă că discuțiile noastre privind recomandările naționale de acum încolo vor ține cont de provocările pentru zona euro. E nevoie de mai mare atenție pentru dimensiunea socială a semestrului și luată împreună Acestea sunt schimbări semnificative, evident. Vom continua să ne consolidăm cooperarea pentru a profita pe deplin de <clears throat> semestrul european, dar e nevoie de Europa mai uh, puternică pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Dank, Frau Ministerin. Und... Vă mulțumim, doamnă ministru. Acum, în numele Comisiei Europene, urmează vicepreședintele Dombrovskis. Uh, this uh, morning the... Uh, Vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. În dimineața aceasta s-a purtat o dezbatere pe tema semestrului european și în cadrul acestă, acestei dezbateri vom, am vorbit despre rapoartele pe țară și despre uh, procedurile de dezechilibru bugetar. Vom publica în curând rapoartele pe țară și, de asemenea, uh, toate celelalte subiecte discut, uh, discutate astăzi. Semestrul european 2016 este mai clar decât în trecut, include zona euro și dimensiuni naționale, pune accent pe ocupare și performanțe sociale, pe convergență, uh, pe fondurile structurale și pe asistența tehnică pentru punerea în aplicare a reformelor. Anul acesta am trecut de la 6 la 4 uh, categorii în ceea ce privește procedura uh, dezechilibrului bugetar. Pentru a pune într-un context mai larg repoartele pe țară, dați-mi voie să vă spun că în ultimele luni, în ciuda efectelor uh, pozitive de pe piață, încep să apară din nou uh, semne de întrebare și umbre, nori negri pe cerul uh, dezvoltării noastre. Șomajul în continuare este o, o problemă în rândul tinerilor și șomajul pe termen lung. Uh, s-a făcut avan, uh, progrese în ceea ce privește procedurile de dezechilibru uh, bugetar. În continuare, din păcate, datoriile reprezintă o mare provară pentru statele membre. Tocmai de aceea trebuie să se implementeze cât mai curând măsuri de stabilizare și de promovare a creșterii economice. Au existat o serie de exemple pozitive în acest sens în statele membre, însă vedem că există uh, pași înainte dezechilibrați până la urmă între statele membre și uh, diferitele sectoare. Putem uh, face mai mult progres prin implicarea tuturor factorilor uh, interesați, inclusiv a parlamentelor naționale, în ceea ce privește crearea și implementarea reformelor. E important ca aceste reforme necesare să fie însușite de către statele membre. Publicarea rapoartelor pe țară are tocmai acest scop. Avem astfel mai mult timp la dispoziție pentru a discuta cu statele membre și cu factorii interesați înainte de publicarea recomandărilor uh, specifice pe țară de către Comisie. Rolul Parlamentului European în contextul uh, semestrului european a evoluat pe parcursul timpului. Vrem uh, ca acest rol al Parlamentului European să fie întărit și pe viitor. Vom avea în curând, uh, de asemenea, raportul celor cinci președinți și uh, raportul cu privire la întărirea Uniunii Monetare. Noi considerăm că rapoartele acestea pe țară vor fi un uh, lucru extraordinar de interesant de disputa, discutat și sper că discuția cu Parlamentul European va fi una timpurie și fructuoasă. Bineînțeles, programele de convergență și uh, reformele de reformă națională vor fi esențiale în recomandările specifice pe țară pe 2016. Vă spuneam că acestea vor fi publicate în curând, mai, speci- mai specific, în, uh, mai exact în luna mai. Acum să revenim la rapoartele pe care le discutăm astăzi. Mai întâi de toate, raportul Stiller. Dați-mi voie să îi mulțumesc doamnei raportor și să salut uh, contribuția Parlamentului European în ceea ce privește guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european 2016. Reformele structurale sunt necesare pentru uh, relocarea uh, resurselor între regiuni, companii, domenii pentru a crește competitivitatea și uh, producția. Trebuie să continuăm reformele care să ducă la o economie europeană mai rezistentă pe viitor. Lucrul acesta poate fi obținut prin reforme precum uh, deschiderea produselor uh, pieței serviciilor și, și prin reforme structurale care uh, Uh, sunt menite a elimina obstacolele în calea circulației libere a serviciilor și produselor. Comisia în, a cerut astfel de reforme în multe state membre. Îmbunătățirea acestor piețe este absolut esențială pentru uh, economia europeană și pentru a ne asigura că toate companiile europene pot deveni mai competitive pe plan și pe plan internațional. Revenind acum la raportul Rodriguez, dați-mi voie să-i mulțumesc raportoarei pentru acest text. El merge mână în mână cu uh, multe sau în multe domenii cu uh, părerea Comisiei Europene. Suntem de acord cu, cu prioritățile identificate pentru semestrul european și, de asemenea, suntem de acord cu recomandările referitoare la zona euro. Comisia este de părere că nivelul național trebuie să implementeze mai bine reformele necesare. De asemenea, e nevoie de o coordonare mai strânsă pentru a se obține o creștere solidă economică uh, și pentru eliminarea dezechilibrelor macroeconomice uh, convergența și promovarea acesteia este esențială din perspectiva Comisiei Europene. Acum, uh, ajungând la raportul Ribeiro, vreau să mulțumesc din nou doamnei raportor, ei bine, piața muncii pe plan european uh, arată destul de bine. În continuare, șomajul e o problemă în multe state membre, dar șomajul totuși scade. Uh, locuri de muncă s-au creat în toate sectoarele și pentru toate categoriile de vârste. Tot mai mulți tineri, uh, fie sunt în formare în momentul de față, fie și-au găsit deja un loc de muncă, ceea ce înseamnă că politicile noastre au dat rezultate. Uh, vedem de asemenea că discrepanțele între statele membre încep să scadă. După criză și din pricina acesteia, sărăcia a crescut la nivel european, dar vedem și din punctul acesta de vedere uh, pași înainte. Promovarea standardelor sociale mai bune, convergența socială în Uniunea Europeană reprezintă o prioritate. Uh, pilonul european pentru drepturi sociale va fi uh, esențial pentru crearea convergenței sociale. Comisia uh, urmărește ce se întâmplă pe plan uh, social uh, Uh, prin intermediul semestrului european. Acest, uh, aspectele sociale sunt esențiale în contextul creșterii economice. De asemenea, uh, implicarea partenerilor sociali este garantată atât la nivel european cât și la nivel național în uh, discuțiile cu privire la semestrul european și, de asemenea, noile linii directoare cer statelor membre să implice actorii sociali în crearea și uh, transpunerea reformelor. După aceea, uh, factorii, uh, indicatorii sociali în cadrul procedurii de dezechilibru bugetar ne permite să înțelegem mai bine ce se întâmplă din punct de vedere social în statele membre. Unele state membre au reușit să obțină prin măsurile lor o serie de efecte pozitive în ceea ce privește uh, piața muncii. Însă, aceste reforme trebuie să fie continuate pentru a obține creștere și pentru a obține de asemenea sau aduce de asemenea la crearea de noi locuri de muncă. Uh, Doamnă președinte, doamnă ministru, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea productivă pe care o vom avea astăzi. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei. Urmează acum, în numele Comisiei ENVI, domnul Kovacev. Un minut. Mulțumesc foarte mult. În ultimii ani sunt două obiective pe ordinea zilei. Creșterea economică și ocuparea. Nu vom putea atinge aceste obiective fără ca dacă cetățenii noștri nu sunt uh, sănătoși, nu, sunt, nu le merge bine. Semestrul european trebuie folosit pentru a, a, pentru a institui sisteme de sănătate care să răspundă nevoilor cetățenilor. Trebuie să existe și o evaluare a sistemelor de sănătate – un sistem de monitorizare și factori care să ne permită să umplem lacunele din acest domeniu. Trebuie să le arătăm cetățenilor că avem un plan pentru viitorul Europei. Revizuirea strategiei 2020 trebuie să-și aducă contribuția la semestrul european, fiindcă mediul înconjurător și sănătatea pot să creeze, să genereze locuri de muncă, iar semestrul european poate juca un rol cheie în cadrul reformei. Vă mulțumesc! Mulțumim. Urmează acum în numele Comisiei Regii, doamna Mihailova. Un minut. Уважаема госпожо председател, госпожо... Doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, în raportul nostru am lansat <clears throat> un apel la adresa Comisiei Europene să țină mai mult cont de obiectivele strategiei UE 2020, propunând măsuri pentru o mai bună respectare și urmărirea cheltuielilor din fondurile europene legate de strategia UE 2020. și revizuirea cadrului multianual se leagă de toate aceste aspecte. Comisia a vorbit deja despre programarea fondurilor europene, a fondurilor structurale și de investiții. Și considerăm că aceste fonduri vor putea să joace un rol extrem de important pentru a îndeplini obiectivele semestrului și recomandările pe țară. Mulțumesc. Danke sehr. Wir kommen nun zu den Sprechern und Sprechern. Mulțumim. Trecem la oratorii în numele grupurilor parlamentare. Primul este domnul uh, Ferber în numele PPE, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Analiza anuală de creștere vorbește despre investiții investiții, despre reforme și despre politica bugetară responsabilă. Ei bine, principiile acestea, obiectivele acestea, ni se par nouă celor din PPE a fi raționale. Nu cred că facem uh, o favoare nimănui dacă includem uh, în fiecare an tot felul de indicatori în semestrul european, indicatori care au uh, prea puțin de a face cu reformele structurale sau uh, politica bugetară rațională. Nu cred că indicatorii noi sunt necesari și tocmai de aceea pp ul a fost întotdeauna foarte precaut. Noi nu vrem să-i slăbim pe cei puternici, ci să-i ajutăm să devină mai puternici pe cei largi. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care există state cu surplus uh, comercial, uh, ei bine, acest surplus uh, are reprezintă un beneficiu și pentru celelalte state membre nu facem nimănui un bine în cazul în care cerem unui stat membru care se descurcă bine să, să, descur, să se descurce mai prost pentru ca ceilalți să-l prindă din umbră, din urmă. PPE-ul își dorește cât mai puține recomandări uh, formulate pentru state pentru a ne asigura că aceste recomandări sunt într-adevăr puse în aplicare. Mă bucur foarte mult că, iată, avem astăzi uh, sau uh, discutăm astăzi niște rapoarte în acest sens deosebit de echilibrate pe care le putem vota. Vă mulțumesc în numele doamna Ferreira. Două minute. Președinte... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, eh, domnule eh, vicepreședinte al Consiliului, bine ați venit. Vreau să mulțumesc eh, tuturor celor care au fost raportori, mai ales doamna Rodriguez de la Econ pentru acest raport foarte bun. Mesajul pe care îl transmite acest raport este foarte clar. Se spune că a venit vremea să modificăm agenda economică a Europei. Astăzi, în SUA, criza din 2008 a ajuns în manuale de istorie. În Uniunea Europeană, însă, noi uh, înnotăm uh, într-o redresare foarte fragilă și în șomaj. Iar, uh, aștept, iar estimările pentru economia Germania sunt, din păcate, la nivelul 2008-2009 și băncile și asigurările dau din nou semne de tensiune. Nu există afaceri, nu există companii rentabile fără cerere la nivel intern și fără investiții la nivel intern, eh, indiferent cât ar fi de rata dobânzii. În economie nu, nu se poate să existe mai ofertă, trebuie să existe și cerere, iar politica economică de până acum a stins această cerere prin austeritate. Astăzi, orice oscilări în economia SUA sau a Chinei afectează uh, Uniunea Europeană. Avem nevoie de simetrie între țările în excedent și țările în deficit. Trebuie să protejăm uh, investimentele strategice. Toată lumea este de acord și trebuie să definitivăm Uniunea Bancară Altfel, Uniunea Europeană uh, își va pierde direcția. Portugalia este un exemplu de la grăitor. Este, se poate să se, să se, uh, să se fac față regulilor, să se respecte regulile Uniunii Europene și să existe creștere economică. Dar e nevoie ca Consiliul și Comisia să sprijine alternative și să, să schimbe direcția politicii generale a Uniunii Economice și Monetare. Sunt foarte multe probleme care amenință Uniunea Europeană. Haideți să rezolvăm problemele economice, să fim uh, înțelepți, fiindcă asta ne stă în putere și uh, sperăm să se facă acest lucru. Vă mulțumesc. Für die EKR. Mulțumim. În numele ECR urmează doamna Ulrike Trebesius. Un minut și jumătate. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Situația economică din Uniunea Europeană rămâne în continuare dezechilibrată. Șomajul masiv din sudul Europei persistă și fără prețurile scăzute la petrol, creșterea economică de care avem parte în momentul de față nu ar exista. În continuare există state întregi, regiuni întregi lovite de criză. Comisia Europeană trebuie să vină cu recomandări uh, uh, menite a elimina dezechilibrele existente între statele membre. Dar din păcate, punerea în aplicare a acestor recomandări de către statele membre este cam mică până în momentul de față. Punerea în aplicare a acestor recomandări este pe bază voluntară și așa ar trebui să rămână datorită principiului subsidiarității. Statele membre trebuie să fie cele care decid ce se întâmplă în ele. În zona euro însă costurile reformelor uh, insuficiente uh, Uh, sunt acoperite în continuare, ascunse prin intermediul dopânzilor prea scăzute sau altor artificii. Uh, iată, dacă ne uităm dincolo de această perdea, ne dăm seama că moneda euro nu este neapărat cea mai bună idee pentru noi toți. E nevoie de o Uh, și ca urmare se decide că e nevoie de un guvern economic pentru zona euro, pentru ca, această, pentru ca reformele să fie într-adevăr puse în aplicare peste tot. Ei bine, așa ceva mi se pare greșit. Uh, doamna este întrerupt, uh, întreruptă, doamna președinte, doamna Trepesius trebuie să încheiați. Urmează acum în numele e, alte, domnul Tremosa Ibalcels, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, dear commissioner, iar ministrul... Mhm. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, domnule reprezentantă a Consiliului. Grupul al de părere că acest raport s-ar putea îmbunătăți. Iată de ce prezentăm pentru mâine niște amendamente. Dacă sunt votate de Marea Coaliție, am putea să ne reconsiderăm votul final negativ la acest dosar. După părerea noastră, actuala variantă acestui raport cere o mai mare flexibilitate în deficitul public, în cheltuielile aferente, prevăzute în cadrul legal. Textul are un punct de vedere greșit și implicații asupra excedentelor din contul curent mai importante decât deficitul din, de cont curent din unele țări. Nu se recomandă ca proiectele EFSI să fie viabile din punct de vedere economic și nu reduce birocrația, nu îndepărtează bariere la intrare pe piața muncii. Amendamentele noastre au încercat să facă raportul mai echilibrat. Expansiunea fiscală nu este un panaceu pentru actuala situație economică. Subliniem importanța reformelor structurale. Doar dacă mediul de afaceri se îmbunătățește, se vor mobiliza și investițiile private. Dragi colegi, chiar și Rezerva Federală Americană mm, crede că apare o nouă criză și China este în criză. Deci e nevoie să, hai să ne facem temele de casă. Mulțumesc. Mulțumim. În numele GUE urmează acum doamna Gabriele Zimmer. Un minut. Vreau să mă refer la ocupare. Nu voie să vă spun că Mă bucur că se vorbește acum despre investiții în infrastructura socială, dar, uh, din păcate, nu avem criterii clare pentru aceste investiții. În continuare, mi se pare că semestrul european nu promovează creșterea ecuazată pe locuri de muncă solide și pe condiții sociale raționale. Uh, Ah, de ce spun asta? Pentru că dacă, iată, se vorbește din nou despre flexicuritate, flexicuritatea nu este o soluție bună. Tocmai datorită flexicurității am ajuns la locurile acestea precare de muncă pe care le avem astăzi. Deci, dacă trebuie să fie creată un uh, pilon social, atunci trebuie să spunem cât se poate de clar ce conține pilonul social se spune aici clar că normele minime despre care se vorbește nu vor duce la scăderea și mai mult a standardelor sociale? Mulțumim. În numele verzilor urmează acum domnul Bas Aicovut. Un minut. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorilor pentru colaborare excelentă și mulțumesc și raportorului din umbră, bineînțeles, și vreau să vă spun, domnule Tremosa, mă surprinde faptul că spuneți că veți vota împotriva raportului, fiindcă se folosesc posibilități pentru mai multe investiții. Dar ați auzit ce ne-au spus economiștii de la OCDE care au spus că Europa are nevoie de mai multe investiții anul acesta. Din ce în ce mai mult, în centrul Europei și din afara Uniunii Europene se spune de la um, instituțiile economice că e nevoie de mai multe investiții, dar liberalii spun în continuare suscitare că nu e nevoie să, inv- să investim. Asta este o atitudine foarte ciudată și mă bucur că în acest raport se subliniază nevoia de investiții și uh, și mai ales investiții în capital uman. Se spune că um, poziția fiscală a zonei euro trebuie analizată și că reformele structurale ar trebui să fie vizate cât, um, țintite către eficiențe resurselor. Și acest raport, după părerea noastră, este unul foarte bun. Și încă o dată îi rugăm pe liberal să-și schimbe strategia, fiindcă și lumea se schimbă. Vă mulțumesc. Danke sehr. Mulțumim. Acceptați un uh, cartonaș albastru din partea colegului? Da, vă rog. 30 de secunde. Estimate coleg de la verzi olandezi, e ironia sorții pentru că în planul Juncker liberalii noștri au votat împotrivă și verzii din Olanda au votat pentru și acum se pare că o să se întâmplă la fel. Credem că unul dintre motivele principale pentru care votăm împotriva raportului este că noi am dorit să avem cuvântul investiții, investițiile de care suntem cu toții de acord că e nevoie să fie viabilă pe plan economic, să ne asigurăm că nu se vor mai face investiții în aeroporturi pe care nu zbor avioane, trenuri cu care nu călătorește nimeni și autostrăzi fără automobile. Deci vrem să asigurăm acest lucru și să nu facem statele membre să construiască infrastructuri costisitoare. Președintele întrerupe. Domnule Temezav, asta n-a fost o întrebare. V-am lăsat să vorbiți mai mult și o să-i dau din nou cuvântul domnului Eichel. În fine, trebuie să revin la prima contribuție la care a spus că votez împotrivă pentru că e mai mare flexibilitate în pactul de stabilitate decât în raport și un limbaj negativ despre excelent în țări cum e Germania. E un lucru bun și ar trebui să facem asta, iar în legătură cu investițiile. Dacă doar cuvântul viabil vă face să votați, uitați-vă că la reforme structurale și investiții spunem că tranziția durabilă a statelor membre a economiei spre mai mare eficiență a resurselor este crucială. Deci are și cuvântul dumneavoastră acolo. Dacă asta e problema, puteți să transformați votul într-unul favorabil. Thank you for that. Mulțumim. Urmează acum domnul Marco Vali, două minute și jumătate, numele EFDD. Signora președinte, la rețeta economică de la Comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Rețeta economică a Comisiei se bazează pe trei uh, principii greșite, pentru a nu știu câtele ani, disciplină, rigoare, uh, reformă, reforme fără niciun fel de evaluare a impactului și investiții fără stimulente publice, ceea ce nu va funcționa deloc. Totul este lăsat uh, la voia germanilor. Trebuie să vedem, uh, să analizăm din nou instrumentele monetare prin care statele membre vor fi obligate să aplice aceste politici greșite care subminează Constituțiile naționale. iar asta împiedică statele să rezolve inflația în șomajul la nivel național cu capul sus. La ora actuală, state din afara monedei euro, ca Marea Britanie, pot să încerce să, să rezolve singur problemele nestingheriți de nimeni. Dar acele țări care au moneda euro sunt obligate să facă ce le spune Bruselul sau Frankfurtul. Trebuie deci să aplice aceste uh, aceste reguli incorrecte. Grecia și Italia sunt un exemplu grăitor. Am vorbit despre această incorectitudine, fiindcă nu avem o monedă care să fie expresia unei zone uh, naționale, ci un concept uh, intelectual. De prea mulți ani, Germania și Olanda s-a bucurat de uh, ratele scăzute pe care le au oferit economiilor și uh, Comisia temporizează lucrurile, nu face nimic uh, ca să nu uh, facă valuri și uh, menține aceste inegalități. Comisia a fost agresivă cu, s-a arătat agresivă cu state din zona mediteraneană care au deja probleme și nu face nimic pentru uh, a îmbunătăți situația prin schimbarea ratei dobânzilor. Foarte multe studii economice susțin argumentele de el. Din păcate, iată încă o dată, uh, nu vom putea să facem, să rezolvăm această problemă în uh, document, în, în documentul acesta. Ci din potrivă, hegemonia Germaniei va crește prin unele aspecte. Veți merge mai departe cu um, acest uh, tratament uh, incorrect față de Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc! Domnule Vali, vă mulțumim. Data viitoare v-am rugat să vorbiți mai lent, pentru că a fost foarte, foarte dificil pentru interpreți. Mulțumim. Urmează acum în numele ENF, domnul Mono. Un minut. Monsieur comisar. Domnule comisar, încă o dată constatăm ineficacitatea totală a semestrului european. Acest program care constă din a Consiliului Uniunii Economic și monetar, mai bine nu funcționează. OCDE revede în scădere previziunile nivelului de creștere și a inflației în zona euro. Cu toate acestea, condițiile sunt foarte bune. Rata BC mică, prețul petrolului mic, rata euro-dolar scăzut, dar economia europeană nu redemarează. În 92, sloganele publicitare dau <clears throat> șomaj zero și prosperitatea. După 25 de ani, bilanțul e lamentabil. Euro și Europa dumneavoastră reprezintă șomaj masiv, stagnare, un munte de datorie, austeritate, totalitarism financiar și bancar. Utopia europeană nu funcționează și, de altfel, Regatul Unit a înțeles bine și vrea să părăsească această corabie. Nicio reformă nu va funcționa în semestrul european. Din păcate, peste un an, situația va fi și mai proastă decât azi. Iată de ce nu vom vota în favoarea acestui raport. Aceștia au fost oratorii în numele grupurilor. Trecem la urmă, ceilalți oratori. Primul este domnul Adam Scheinfeld, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evaluarea semestrului european trebuie să meargă mână în mână cu uh, guvernarea pieței unice. Din păcate, mai avem multe de făcut din punctul ăsta de vedere. Doamnelor și domnilor, trăim în uh, secolul 21, dar vremurile prezente sunt caracterizate prin uh, evoluții în domeniul digital, uh, competit, în, în ceea ce privește competitivitatea, schimbarea comportamentelor de consum, etc., etc. Dar, uh, din păcate, noi nu reușim să ne schimbăm uh, filosofia economică și nu reușim, uh, prin urmare, să fim suficient de competitivi. Numai de aceea dereglementarea este necesară. IMM-urile trebuie să fie întărite, startup-urile de asemenea, trebuie să sprijinim inovația și inovarea. Avem nevoie de o mai bună administrație, eliminarea costurilor birocratice și de asemenea avem nevoie de punerea în aplicare atât în toate statele membre a regulilor și normelor europene. Trebuie să eliminăm protecționismul, obstacolele în calea comerțului între statele membre. Asta este esențial din perspectiva noastră trebuie să finalizăm piața unică. Asta este dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumim. Urmează pentru trei minute domnul Sergio Pieto. Eh, Gutierrez la Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, un raport foarte bun de la Comisia pentru Ocupare. Um, aș vrea să vă spun tuturor și aș vrea să, le, să le spun Comisiei și Consiliului că acest raport contrazice imaginea zugrăvită de dumneavoastră. Lucrurile uh, nu sunt la fel în toate statele economice, în toate statele Uniunii Europene. Redresarea care se întâmplă de 2 ani nu este peste tot la fel. Există discrepanțe foarte mari. OCDE a confirmat faptul că discrepanța între cei bogați, 10%, și cei săraci s-a accentuat în multe țări, cum ar fi țara mea. Trebuie să privim realitatea în ochi, să ne uităm cum stau lucrurile, care sunt faptele, situația socială. Grupul S&D Comisia pentru Ocupare, vă rog să faceți câteva lucruri. În primul rând să sprijiniți investițiile, să îngrădiți excesele austerității, și să analizați reformele structurale, mai ales acolo unde s-a subminat modelul social european și să consolidați zona euro și dimensiunea sa și dimensiunea socială a um, Uniunii Economice și Monetare. Avem nevoie de mai multe investiții, trebuie să consolidăm investițiile. Dacă nu investim, dacă nu uh, aplicăm o politică contraciclică, înseamnă că nu am tras niciun învățământ de pe urma greșelilor de până acum. Avem un plan Juncker, dar acesta nu dă rezultate. Uh, nu uh, sporește investițiile în zona euro. Dacă ne uităm la Marea Britanie, în ultimii doi ani au crescut investițiile, iar în zona euro noi am redus investițiile din potrivă, deci față de 2013-2014 și acest lucru nu mai, și această tendință nu mai poate continua așa, avem nevoie de mai multe investiții pentru a putea consolida creșterea economică. Planul Juncker nu poate să Um, înlocuiască pur și simplu investițiile. Trebuie deci să um, rezolvăm excesele și să vedem cum au afectat acestea piața muncii. Se creează acum locuri de muncă precare, contracte pe termen uh, uh, limitat, uh, posturi permanente sunt înlocuite acum de locuri de muncă mult mai precare. În toată Uniunea Europeană, Oamenii câștigă din ce în ce mai puțin. Salariile au scăzut. Oamenii trebuie să-și poată permite un nivel de trai decent. Avem nevoie de mai multă corectitudine, o politică economică mai echitabilă și politici ă, potrivite pentru a combate șomajul. Avem nevoie de o societate mai dreaptă, avem nevoie de garanții. Iar dacă nu recuperăm modelul social european înseamnă că nu am învățat nimic de pe urma trecutului, iar cele din urmă trebuie să consolidăm zona euro și avem nevoie de o dimensiune socială în zona euro. Nu ne putem permite Doamna președinte, întrerupe vorbitorul. Ați depășit timpul alocat. Si usted sigue hablando tan rápido, nadie... Și domnule Gutierrez, dacă, dacă o să vorbiți în continuare la fel de repede, nu vă va înțelege nimeni în afară de cei care vorbesc limba spaniolă și v-ați depășit și timpul de vorbire. Deci vă rog frumos, data viitoare vă să știți că vă tai cu microfonul mai repede. Mulțumesc. Domnul Ojog, următorul vorbitor, un minut și jumătate. Pani Przewodnicząca, <clears throat> po pierwsze... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi v-aș ruga să ne, ne explicați chestiunea accesului la rapoartele pe care le dezbatem în limbile naționale. De exemplu, raportul Rodriguez n-a fost disponibil decât în limba engleză până astăzi. În legătură cu semestrul european, nu e un subiect nou, avem câteva comentarii, două pe care vreau să mă concentrez, reformele structurale în statele membre. Discutăm de mult timp despre asta și despre caracterul obligatoriu al acestor reforme. Recomandările au caracter obligatoriu pentru că sunt aprobate de șefii de stat. Adesea se concentrează pe problemele cu care se confruntă țările respective. În al doilea rând, nu-mi dau seama de ce ar trebui să mărim coordonarea la nivel european dacă în acest moment nu suntem în stare să coordonăm uh, semestrul european. Multe state membre nu implementează reformele recomandate, deci cred că ar trebui să ne concentrăm pe ce trebuie făcut pentru a convinge guvernele să implementeze, de fapt, reformele recomandate, mai ales acum că apare o nouă criză economică și financiară. Mulțumesc. Urmează doamna Ula Cernes, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor Riviero pentru maniera în care a, des, am lucrat la acest raport. Eu știu că nu e ușor de găsit compromisul pe tema aceasta și uh, mi-am dat seama că multe temere au fost luate în considerare. Dar cu toate acestea, dați-mi voie să vă spun că poziția Comisiei Amplă asupra analizei anuale de creștere ar putea să fie mai progresivă. Am putea să recunoaștem progresul uh, obținut uh, și am putea să analizăm reformele în continuare necesare pentru uh, cimentarea acestei creșteri economice pe care o avem totuși în momentul de față în Europa. Situația economică se îmbunătățește 0,1% scăderea șomajului în decembrie 2015 în comparație cu noiembrie, noiembrie 2015. Uh, șomajul e în continuare ridicat, 10,4%, dar uh, situația se îmbunătățește. De asemenea, numărul persoanelor vulnerabile în fața excluziunii sociale uh, s-a stabilizat în anii 2014 și 2015. În continuare, însă, trebuie să recunoaștem, sunt multe de făcut pentru a combate excluziunea socială și sărăcia prin intermediul creșterii economice și uh, prin crearea locurilor de muncă. Uh, din cauza mea ați bătut cu ciocănașul. Uh, da, spune doamna președinte, vreau să vă arăt că v-ați încheiat uh, sau v-ați epuizat timpul acordat. Mulțumim, doamnă. Urmează acum uh, domnul uh, Oflin. Perspectiva de creștere pentru 2016 reprezintă punctul de plecare am unui proces important. Semestrul european și guvernanța economică reprezintă o, o centrul unei strategii neoliberale a politicilor bugetare iar uh, măsurile care trebuie luate de guverne pun accentul pe aceleași rețete care au dus uh, la șomaj uh, în toată Europa și care au sufocat orice alternativă pentru a față face crizei cu politici de stimulare a creșterii economice pe baza investițiilor și pe baza creșterii cererii. Nu există și aceste manevre de cosmetică uh, care sunt de ordin social și trec printr-o mai mare implicare a Parlamentului European, dar care subliniază caracterul nedemocratic al Uniunii Democratice, care își impune politicile neoliberale fără să țină cont de interesele lucrătorilor. Suntem convinși că doar finalul uh, zonei euro și a politicii economice uh, Uh, comune va putea să deschidă calea politicilor de dezvoltare. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, ca și colegii vreau să le mulțumesc uh, colegilor, doamne raportor de la Comisia de Angajare pentru deschidere. Multă lume mm, a spus de mult timp că dimensiunea socială, echitabilitatea socială trebuie recunoscută și sperăm că ce spunem noi aici va fi o schimbare reală la Comisie. Cred că mulți dintre noi nu suntem foarte convinși. Salutăm indicatorii sociali suplimentari, dar credem că trebuie să aibă o semnificație și un impact real asupra politicii. Iar corectitudinea socială să combatem inechitățile și din interiorul și dintre țările noastre. Recunoaștem că nu e un produs secundar al activității economice, ci are nevoie de acțiuni serioase. Salutăm așadar apelul din raport pentru investiții în servicii, cum ar fi asistența medicală, asistența sau îngrijirea copiilor și locuințele Mm, corectitudinea socială uh, va fi ajutată de salarii decente și trebuie să eliminăm uh, discrepanțele de salarizare între bărbați și femei și sperăm că dialogul social va reveni serios pe agenda și că n-a fost uh, <clears throat> stricat pe mestămas. Acum domnul în un minut. So we reach this point every year. În fiecare an discutăm același lucru cei care susțin zona euro spun că creșterea economică, locurile de muncă ne așteaptă acolo, după colț. Um, lucrurile acestea care nu se transformă niciodată în realitate. Toată lumea zice că moneda unică e un succes, dar m-a prosti Zona euro n-a crescut mai deloc în ultimul an. Așa asta se datorează tocmai uh, rădăcinilor zonei euro și monedei unice. Uh, moneda unică și zona euro se dezvoltă, se dezvoltă așa cu viteza melcului. Uh, până și Regatul Unit, care nu-i prea strălucit din punctul ăsta de vedere, se descurcă totuși mai bună. Deci, creșterea economică, locurile de muncă, doar fără moneda unică. Domnule Flu, Flin, acceptați uh, un cartonaș albastru? Aveți cuvântul. Vreau să înțeleg de ce lira sterlină a scăzut în ultimele zile. Răspunsul? Știți prea bine, că asta e firea lucrurilor. Uh, uh monedele cresc în valoare și pierd din valoare. Asta s-a întâmplat și după criza financiară, uh, după o primă fază periculoasă, cu ajutorul monedei noastre unice am reușit să creăm un milion de noi locuri de muncă, spre deosebire de voi, care vă lăsați în continuare ancorați de această monedă ung, uh, uh comună. Uh, deci, iată, o scădere temporară. Nu e nicio problemă, cu atât mai mult cu cât generează creșterea economică. Doamna Trozinski, un minut. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Europa suferă. Toți indicatorii sunt pe roșu. Șomaj, lipsă de competitivitate, recesiune, austeritate. Dragi colegi, cereți mai multă integrare a pieței unice, dar credeți în, în acest lucru? Acest proces răspunde unei agende politice puternice care dorește să facă să dispară statul națiune. Piața unică este panaceul nu e așa? Și, și uh, rezultatele totuși ne spun altceva. Se închid companii de localizare, uh, precarizarea economiei reale. Iar uh, faptul că se pune în continuare accent pe piața unică este surprinzător, dat fiind acest bilanț care trebuie analizat cu pragmatism. La uh, IMCO, unii colegi au făcut uh, niște afirmații Mm, incredibile, că, re, că refugiații trebuie integrați pe, pe, pe viața unică și când o șansă. Este irresponsabil așa ceva. Trebuie să ne dăm seama care sunt consecințele integrării a acestei populații asupra pieței de lucru și asupra salariului mediu. Cine are de câștigat aici, ne întrebăm. Economiile noastre au nevoie de oxigen pentru că sunt sufocate de reguli centriste impuse de comisie. Uh, iar uh, grupul uh, Economia de Piață este un concept uh, demodat și mâine ne vom opune grupul nostru acestui lucru. Vă mulțumesc, domnul Caza. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc raportoarei doamna Sofia Ripero pentru munca excelentă la acest dosar. Trebuie să recunoaștem că semestrul european a arătat clar că a oferit instrumentele necesare care ajută statele membre să iasă din criza financiară. Dar Criza și-a lăsat cicatricile asupra modelului social european. Provocarea constă din consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene. E încurajator să observăm că trei noi indicatori privind ocuparea forței de muncă au fost adăugați la tabela de marcaj generală pentru a consolida creșterea și a încuraja convergența economică socială ascendentă în statele membre, e necesar să reformăm economiile și să investim în capital uman pentru a crea mai multe locuri de muncă la toate nivelurile. Europa are mai multe instrumente la dispoziție pentru a realiza acest obiectiv. Strategia UE 2020, în esență, și implementarea planului de investiții pentru Europa. În ambele direcții trebuie să uh, urmărim cu atenție implementarea, să le monitorizăm pentru a asigura <clears throat> o creștere inteligentă, sustenabilă Statele membre trebuie să aibă o abordare holistă pentru implementarea eficace a politicilor forței de muncă și pentru cei care caută locuri de muncă și pentru angajatori, pentru a facilita <clears throat> căutarea de locuri de muncă în Uniunea Europeană prin educație, formare și reciclare. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Gephardt, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Caza, Mă bucur să vă ascult. Piața unică este unul dintre pilonii integrării europene. Se tot spune asta și sunt de acord cu această exprimare. Dar de fiecare dată sunt uimită de cât de învechită este până la urmă gândirea unora dintre noi. Uh, acelora care spun că este vorba despre marile companii și dacă lor le merge bine, ne merge tuturor bine. Nu! Avem nevoie de o abordare holistică, așa cum spuneați dumneavoastră, o abordare holistică în care nu doar economia, companiile, ci și locurile de bună calitate, locurile de muncă de bună calitate, inovarea, protecția consumatorilor sunt garantate. Doar dacă avem acest uh, conglomerat complex, vom putea avea o creștere economică solidă în Europa pentru a ne asigura uh, și vom putea avea parte, într-adevăr, de locuri de muncă noi. Doamnelor și domnilor, uh, mă bucur, iată, că Într-un final, piața unică este pusă așa în prim, pusă în prim plan în contextul dezbaterii uh, privind semestrul european. E nevoie de uh, acest accent pus. Dacă se re, uh, re, rezolvă și problema de la articolul 46 din raportul Pat, de Styler, cred că vom putea vota cu toții pentru toate rapoartele. Domnul Lucu, Luc, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Semestrul european este o parte a încercării de a guverna uh, economia europeană. Guvernarea asta economică are un sens în cazul în care are și un obiectiv. Ei bine, obiectivul exista la un moment dat. Se vorbea despre soliditatea bugetelor publice. Dar n-am atins niciodată acest uh, obiectiv. Uh, Obiectivul uh, a intrat în colaps, a dovedit că este uh, deosebit de, de periculos. Uh, am avut criza din 2011 și tocmai de aceea am decis să lărgim sfera de obiective, să adăugăm și mai multe pe tabelele acelea de, de performanțe și am ajuns la acea abordare holistică despre care vorbea uh, antevorbitoarea mea. Dar uh, multiplicarea obiectivelor duce la nerealizarea nici unuia dintre obiective. Ce se întâmplă în momentul de față? Portughezii trebuie să facă economii, uh, dar bugetul Portugaliei nu este nici pe departe unul de austeritate. Italienii trebuie să facă și ei economii, dar în același timp li se permite să își crească de, deficitul pentru că au nevoie de mai multă marșă de a acțiune. Francezii, uh, în al treilea an conse- consecutiv, vor fi din nou în, depo- în deficit. Grecii nu implementează reformele necesare. Doamnelor și domnilor, haideți să-i lăsăm pe uh, cei la nivel național să-și rezolve singuri problema. Uh, urmează domnul Gurca, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Piața unică, de fapt, este cea mai mare și mai importantă realizare pe care o avem în Uniunea Europeană și ar trebui să ne mândim cu ea. În ultimii 50 de ani a generat oportunități și a creat locuri de muncă, a oferit opțiune mai mare la prețuri mai mici pentru consumatori. Dar munca sunt s-a finalizat și mai rămân multe provocări. Guvernanța pieții unice e o prioritate, iar semestrul european un instrument mai pomenit în acest sens. Am convingerea afirmă că Uniunea Europeană ar trebui să profite de aceste lane în economie colaborative. Comisia și statele membre trebuie să încurajeze dezvoltarea de noi modele de afaceri, asigurând cele mai bune condiții posibile pentru a se dezvolta și a prospera. Comisia și statele membre ar trebui să lucreze mai mult, mai bine pentru a asigura principiul recunoașterii reciproce, crucial pentru buna funcționare a pieții unice. În plus, Piața unică are nevoie de supraveghere adecvată de legislație. La nivel european încurajez Comisia să aibă un rol de lider aici. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Pimenta Lopez, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Suntem în fața unor documente care duc la aprofundarea semestrului european și a politicilor de guvernare economică într-un fel de cosmetică a obiectivelor și consecințelor sale. Se vinde min- minciuna acestui instrument ca, ca fiind calea pentru dezvoltare, când, din potriva, aceste instrumente compromit uh, suveranitatea statelor, uh, duc la concentrarea capitalului, la dezechilibre sociale, uh, atacă drepturile lucrătorilor și, transform- și transformă locurile de muncă în locuri precare. Noi uh, suntem împotriva acestor politici guvernamentale, um, încercând, uh, care vor duce la sărăcia populației. Trebuie să punem capăt acestor politici și să consolidăm uh, suveranitatea statelor pentru, pentru a avea o dezvoltare durabilă prin controlarea unor uh, sectoare strategice unde să se ofere salarii demne unui nivel de trai Uh, acceptați un uh, uh, decent. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Melo, acceptați? Nu, nu-l acceptați foarte bine. Domnul Duron. Un minut. Un minut. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie. C'est un plaisir. Mulțumesc, domnule președinte. Semestrul european și tabele de marcaj al Uniunii pentru a garanta coerența politicilor publice europene Dincolo de competitivitate și elemente administrative, acest control ar trebui să integreze adevăratele instrumente economice și sociale de durabilitate. Din păcate, în raport nu se menționează nici chestiunea economiei circulare, nici gestionarea și utilizarea eficace a resurselor, în timp ce s-a solicitat expres de către Parlamentul European în iulie 2015. În plus, cum să înțelegem într-un raport care se ocupă de guvernanța pieții unice, absența după scandalul Volkswagen și Dieselgate a instrumentelor de supraveghere pieții. Cum să înțelegem de asemenea tot după LuxLeaks lipsa unei convergențe fiscale și sociale pentru a echilibra politicile publice? Și acum adresez domnule Schiller și regret având în vedere munca pe care a depus-o. În fine, s-a deplasat în sală, spune vorbitorul, și îmi pare rău că ați muncit atât de mult. Din păcate, pentru că aceste lucruri lipsesc, vom fi obligați să votăm împotriva acestui raport. Măcar ați găsit-o în sală, tot e bine, spune doamna președinte. Acum domnul Schwab, un minut. Madame la Présidente, liebe colegi, und Kollegen. președinte, stimați colegi, Într-adevăr, în fiecare an vorbim despre dezechilibre, despre procente, ne facem reproșuri, dar în fiecare an uităm de cele mai multe ori că statele membre ale Uniunii Europene poartă responsabilitatea, au responsabilitatea de a exploata până la urmă oportunitățile pe care piața unică le oferă. Și e păcat. Pentru că doar dacă toate statele membre depun eforturi pentru a uh, Uh, transforma piața unică în esența semestrului european, uh, doar în cazul în care fac așadar aceste eforturi, vom avea într-adevăr creșterea aia economică și locurile acelea de muncă de care avem nevoie. Uh, știu că tema e importantă, din păcate nu e suficient de des discutată. Domnul Schuster, un minut. Doamna președinte, în noule semestru european există multe umbre, dar și multe lum- lumini. Pozitiv e faptul că se vorbește despre investiții. În continuare, șomajul e mare în Europa și asta este problema centrală. Din păcate, însă, iată, austeritatea este în continuare la ordinea zilei. Consolidarea bugetară este mai importantă în multe state membre decât uh, combaterea șomajului. Cei care vor să combată șomajul au nevoie de o politică de creștere prin extinderea clară a investițiilor publice. Avem într-un final nevoie de o politică fiscală europeană care să combată într-adevăr uh, frauda și uh, evaziunea fiscală. Avem nevoie de o întărire a cererii interne printr-o politică expansivă a statelor cu surplus și avem nevoie de politici și reforme puse în aplicare. Uh, Acum să, vede, uh, să vedem în ce măsură concluziile semestrului vor fi transformate în realitate. Domnul Demesmacher, un minut. Mulțumesc. Haideți să încep cu veștile bune ale acestui raport. Uh, da, are sens pentru mine că regulile și uh, birocrația pentru IMM-uri trebuie reduse, dar când despre economia socială, nu, nu, nu ținem cont de faptul că pentru creștere nu trebuie să se cheltuiască mai mult din uh, banii publici și mai puțin și dacă se arată cu degetul la cele țări care care au un uh, buget echilibrat, uh, nu facem bine, fiindcă trebuie să ne uităm la cele care au un deficit bugetar. Trebuie să se combată șomajul, făcându-se Uh, investiție acolo unde trebuie. Mulțumesc. Doamna Matias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Dombrovski. Uh, mă refer, mă vorbesc cu dumneavoastră. Instituțiile europene au fost răspunzătoare pentru eșecul măsurilor de austeritate uh, și acum au intrat într-o stare de negare, iar efectele au fost Uh, la nivel social și economic, dar s-a vorbit numai de respectarea sau nerespectarea regulilor. Uh, dar în comportamentul comisiei nu se regăsesc reguli uh, și standarde. Țările sunt uh, tratate diferit uh, în funcție de dimensiunea sa, în funcție de reforme structurale și în, for- în funcție de agenda ideologică a Comisiei Europene în ceea ce privește flexibilizarea pieței muncii uh, și cu dezmembrarea statului social. Noi, uh, în ceea ce privește Portugalia, de pildă Spania, Italia și Austria, uh, așteptăm de la Comisia Europeană criterii, dar nu există niciun criteriu, nicio egalitate. Există un caracter arbitrar, da, bineînțeles, și vreau să vă spun, domnule comisar, că dacă doriți să continuați pe, aceea, pe această cale, nu va fi bine, fiindcă, fiindcă elevii buni, așa numiți elevi buni, sunt cei care au până la urmă cele mai proaste. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Zalba, un minut. Señorías, la coordinación de las políticas. Mulțumesc coordonarea politicilor economice și bugetare importantă în zona euro. Sunt cheia semestrului european. Trebuie să asigurăm că facem tot ce putem pentru a asigura convergența și stabilitatea în zona euro. Trebuie să ne asigurăm că facem tot ce trebuie pentru a avea investiții sănătoase și finanțe sănătoase. Trebuie de asemenea să sprijinim creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dacă vrem să consolidăm uh, redresarea economică, nu e nicio îndoială că avem nevoie de reforme naționale în statele membre și trebuie să facem mai mult <clears throat> pentru una economică și monetară și una politică. Dragi colegi, reformele vor duce la creștere. În ciuda celor spuse de domnul Maria, Spania este un exemplu de creștere. Am văzut uh, cele mai multe reforme în Spania și am văzut o creștere de trei ori peste media din Uniunea Europeană și am văzut un număr mare de locuri de muncă. Doamna Blinkeviciu, acum. augimo ir darbo vietų kūrimo naudą. Vă mulțumesc, doamnă președinte adică efectele creșterii economice și a locurilor de muncă ar trebui să fie simțite în primul și în primul rând uh, de către cetățenii noștri. Indicatorii arată relativ bine în momentul de față, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru absolut esențial, asupra unei mari probleme din Uniunea Europeană, sărăcia în rândul copiilor. 27 dintre copiii din Uniunea Europeană trăiesc în sărăcie. Prin urmare, trebuie să creăm o garanție pentru copii, o, un instrument special cu un uh, buget uh, propriu care să asigure accesul la educație, la locuințe, la alimente și educație. Uh, Uh, și îngrijiri de sănătate fiecăr, uh, fiecărui copil din Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim și la sărăcia în rândul femeilor de asemenea. Comisia și statele membre trebuie să facă ceva pentru a elimina propastea salarială dintre bărbați și, fe- bărbați și femei. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumesc. Urmează doamna Ronan Lerner. Lerner, un minut. Arvoisa puhemies, Mulțumesc, doamnă președinte. În Europa se spune că trebuie să mergem în est, în vest, să cerem în nord, să cerem în sud și de fiecare dată primim același răspuns. Toată lumea mică și nu există divergență de păreri nici în Parlamentul European. Dar oare cheile creșterii sunt la Bruxelles sau în statele membre? În legătură cu acest aspect sunt divergențe. După cum știm, Uniunea Europeană e pe cale să își revină din cea mai gravă criză economică din întreaga istorie. Și revenirea la creștere a început. Unele state membre o duc mai bine, altele mai prost. După părerea mea, raportul doamnei Rodriguez conține și elemente bune pentru a consolida creșterea economică în Europa. Trebuie să mărim investițiile publice, trebuie să mărim cererea pe plan național dacă vrem să punem din nou pe drumul cel bun economia. Cu toate acestea, lucrurile nu trebuie decise la Bruxelles. Toate elementele legate de creștere vor fi promovate dacă deciziile sunt luate în parlamentele naționale. Mulțumim, domnul Melo, un minut. Doamna președinte, suntem de acord în ceea ce privește inconvenientele politici de austeritate, dar uh, încă din capul, în capul locului trebuie ca cei care cer solidaritate să uh, nu uh, se uh, Uh, să nu fac apel numai la austeritate, așa cum s-a, terminat, cum s-a întâmplat în Portugalia. O țară care cheltuiește mai mult decât își permite uh, se condamnă, condamnă la datorie generațiile viitoare. Iată de ce opțiunile de cheltuire absurde de până în 2009 au uh, însemnat deficit, datorie, șomaj, recesiune, incapacitatea de plata, plăților și Troica. Iar acum, în 2016, aceiași socialiști care uh, au pierdut uh, alegerile, cer uh, din nou, uh, vorbesc din nou de, de bugete idealiste de a, care se pășesc media europeană. Dar am mai văzut filmul ăsta și știm foarte bine cum se va termina. Mulțumesc. Domnule Melo, aveți două uh, cartonașe albastre, uh, unul de la, de la doamna Ribeiro. Acceptați? Doamna Ribeiro. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate coleg, noi în această dezbatere, prin intervenția Mariei Rodriguez și a S-a vorbit despre protejarea zonei euro și avem pe de altă parte un discurs din partea comuniștilor eurosceptic și ne dăm seama aici că există o prăpastie între aceste două tipuri de discursuri. Iar dumneavoastră sunteți alături de mine în ceea ce privește uh, neînțelegerea acestei uh, um, coaliții care în una spune în Portugalia, alta spune aici în Europa, în Uniunea Europeană. Mulțumesc că sunt întru totul de acord și uh, colegul comunist care, uh, care, care s-a adresați un cartonaș albastru, nu a vrut să răspundă și acum a fugit din sală. Dar în uh, Portugalia avem un partid care guvernează și care a pierdut alegerile, care nu a învățat nimic din, din greșelile trecutului și care continuă în, cu această iluzie bugetară și uh, transformă basmele în știință. Basmele sunt prevederile de creștere și uh, și aceste estimări bugetare nu au nicio legătură cu realitatea și suntem totul de acord cu dumneavoastră, stimată colegă. Mulțumesc. Domnule Melo, mai aveți un cartonaș al vostru, acceptați? Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez. Da, este incredibil uh, cum uh, dumneavoastră și alți colegi uh, faceți din acest Parlament un loc de discuție a politicii portugheze. Nu este cazul. Aici este vorba despre a ști dacă se poate să um, îmbinăm răspunderea bugetară, reluarea creșterii economice, reducerea șomajului și a inegalităților sociale. Guvernul partidului dumneavoastră nu a reușit să facă asta în ultimii ani și vrem să aflăm dacă guvernul care este acum la putere va reuși să facă acest lucru și eu cred că va reuși. Subtară, uh... Doamna deputat, dumneavoastră ați vorbit despre avantajele solidarității uh, Uh, țărilor care au o situație bugetară mai bună față de țările care se confruntă cu greutăți în zona euro. Asta spun să discursul dumneavoastră, dar, dar și aici dați un semnal greșit, fiindcă n-ați spus nimic despre nevoia de reforme structurale. Uh, a, celor care guvernează prost și care din greșelile lor condamnă ajutorul dezvoltării. Deci noi nu putem să apelăm la ajutorul celorlalți în momentul în care avem propriile noastre răspunderi și nu facem nimic pentru a depăși problemele. Iar eu cred că în intervenția dumneavoastră, dumneavoastră ar trebui să vorbiți despre solidaritate, dar și despre răspunderea internă. Și în ceea ce privește această răspundere, vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Melo. Știu, că mai sunt și alte solicitări de cartonaș albastru, dar nu o să primesc mai multe de două. Domnul Sanț, un minut și jumătate. Adevărata problemă cu care ne confruntăm este investițiile. Este reprezentată de investiții. Nu avem investiții, prin urmare, nu avem nici creștere economică uh, și, uh, prin urmare, avem uh, șom- șomaj. Uh, șomerii uh, se tem că Europa nu-i mai ajută. Compactul, uh, pactul social parcă nu mai are niciun fel de valoare. Problema acum este cum anume putem obține creștere economică astfel încât să creăm locuri de muncă pentru tineri și, așa astfel încât și pensiile bătrânilor să fie achitate. Nu avem nevoie de uh, instrumente teoretice și tehnice pentru a găsi o soluție. Trebuie pur și simplu să fim inovatori și să dăm dovadă de voință politică. Avem nevoie de investiții publice și private. Uh, se știe cât se poate de clar că investițiile publice generează până la urmă investiții private. Ori investițiile publice lipsesc până în momentul de față. Planul Juncker nu poate rezolva și n-a rezolvat până acum problemele. Dar investițiile publice nu pot exista atâta timp cât birocrația este atât de împovărătoare. Trebuie să, însă să facem în așa fel încât investițiile publice să fie garantate. Încălcăm regulile pactului economic și de creștere, da, dar nu contează pentru că aceste investiții sunt uh, de viitor un minut. domnule președinte. Mi se pare că e ceva paradoxal. La câteva minute după ce am discutat acordul între domnul Cameron și Consiliul European, apare acum acest acord între țările din zona euro și cele care nu sunt. Iar raportul pe care îl discutăm acum în Parlament e depășit, nu corespunde realității actuale. Țările din zona euro trebuie să aibă, desigur, mai mare suveranitate transmisă la Bruxelles și mai mult dirijism din acest punct de vedere. Dar nu trebuie să fie o parte a centralizării. Cred că e un element fundamental și în special având în vedere situația economică în lume, vedem că ceea ce se întâmplă în zona euro e extrem de frapant e nevoie de salvarea zonei economice europene și s-au produs lucruri inverse. Mulțumesc. V-ați înscris la cash de aici și vreți totuși cartonaș albastru? Una sau alta? Alezi. Vă rog. Vă accepte, Acceptați, domnule Messerschmidt? Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, eh, doamnă președinte, stimate coleg. Nu cred că creșterea economică este atât de importantă încât să sacrificăm de dragul ei uh, valorile sociale. Vă adresez următoarea întrebare. Merită uh, renunțarea de către Regatul Unit la drepturile sociale? N-am spus că Marea Britanie <clears throat> sacrifică drepturile sociale, din potrivă. Eu cred că Marea Britanie, cu acordul pe care l-a încheiat, se va asigura că va avea sprijinul de comunitate. Țara mea are un interes comun ca dumneavoastră să supraviețuiți, pentru că dacă nu există o dimensiune rezonabilă în accesul la drepturile sociale, atunci ocuparea forței de muncă va suporta consecințele și cred că ceea ce a, ce a obținut domnul Cameron va fi în avantajul Uniunii Europene, pentru că s-au adus critici și în special în țara mea și cred că trebuie să se respecte libertatea de circulație pentru a avea bunuri comune și altfel se va dispara, aceste lucruri vor dispărea cu următoarea Doamna Comi, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și eu Comisiei pentru ajutorul oferit. Nu o să mă refer acum la sisteme, dar cred că a venit vremea ca Consiliul să analizeze pachetul de uh, control pentru product, produse și să-și asume răspunderea, precum și securitatea. Avem nevoie de siguranță, avem nevoie de o piață sigură, avem nevoie de cetățeni care își uh, cunosc, uh, care, care au acces la informații, să știu, care știu ce ce haine poartă, ce alimente mănâncă, asta se numește strasabilitate. Avem, un, avem nevoie de un made in fabricat în. Avem nevoie de un made in Italy fabricat în Italia, și, dar și made in Europe fabricat în Europa. Trebuie să schimbăm direcția, eh, să schimbe Consiliul, altfel nu vom fi competitivi. Mulțumesc, domnul Dante, un minut. Signor Presidente, signor Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, eh, domnule comisar, piața internă este cu siguranță cel mai bun un rezultat al integrării europene. Știm care sunt uh, valorile sale și uh, le-am simțit cu atât mai uh, clar în ultimele zile pe parcursul discuției privind Brexitul. Studiile ne arată cât, mai multe, cât de multe mai trebuie făcute pentru completarea și uh, finalizarea pieței unice și care sunt uh, oportunitățile care se ascund în aceste pro- proiecte. Uh, toate modificările spațiului Schengen vor duce la, printre altele, la nefinalizarea pieței interne. Uh, Uh, piață internă care, în special în ziua de astăzi, este esențială pentru o economie din nou uh, eficientă și competitivă. Mulțumim pentru un minut, uh, domnul Krasnoberski. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că în guvernanța economică trebuie să asigurăm o dimensiune socială, da? Cât de mult putem coordona politicile sociale? Uniunea Europeană trebuie să călăuzească, dar nu să preia puterile și competențele statelor membre. Statele membre sunt răspunzătoare de politici sociale și nu sunt de acord cu afirmația că Fondul Social European trebuie să aloce 20% pentru tot felul de măsuri sociale și nu suntem de acord ca Uniunea Europeană să monitorizeze și să supravegheze contracte de muncă din statele membre ar fi o exagerare. Guvernele din statele membre știu cel mai bine cum să rezolve problemele sociale. Și el la atitudinea guvernelor să decide ce să facă. Domnul Schulz, acum un minut. Doamnă președintă, stimați colegi, semestrul european a fost creat ca reacție la criza financiară și economică. Dezechilibrele economice trebuiau să fie um, detectate cât mai curând cu putință datorită acestui instrument. Dar două lucruri sunt esențiale Se, în momentul de față. Semestrul european trebuie să fie mai eficient. Multe dintre recomandări au fost uh, prea slabe, prea uh, creionate doar și statele membre nu le-au uh, pus în aplicare. În al doilea rând, uh, Uh, se vorbește despre indicatorii sociali. Indicatorii sociali sunt foarte importanți. În raport avem trei indicatori sociali, dar eu consider că aceștia, da, ar trebui să fie incluși în raportul, în semestrul european, însă consider că și alți indicatori ar trebui să fie alăturați acestor indicatori pentru a putea avea o bună imagine de ansamblu. Doamna Grapini doamnă președintă vreau să încep prin a mulțumi raportoarelor și raportorii din umbră și tuturor colegilor care au adus amendamente la aceste rapoarte. nu sunt perfecte dar eu cred că aici sunt lucruri foarte bine uh, formulate și care pot să ducă la o guvernanță într adevăr o guvernanță a pieței care să și atingă scopul până la urmă. contează foarte mult calitatea acestei guvernanțe și cu adevărat să ajungem la o uniune europeană atractivă și vom avea evident și rezultate concrete privind creșterea locurilor de muncă de muncă coeziune socială îmbunătățirea calității vieții. este nevoie de o dezvoltare transfrontalieră și acest lucru este cuprins în raport de dezvoltarea locurilor de muncă în zone sărace este nevoie de elaborarea unor politici comune în domeniul competitivității și iată este amendament privind rețeaua consiliilor naționale pentru competitivitate trebuie să își crească rolul în ceea ce privește politici comune de competitivitate achizițiile publice și sectorul public sunt vectori importanți dar domnule comisar stimați membri ai consiliului trebuie să fie mai multă transparență și mai multă concurență etică imm urile trebuie să fie în atenția guvernanței și cred că raportul merită votat. pani przewodnicząca! koleżanki i koledzy! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt un mare fan al aplicării acestui instrument în mod cât mai flexibil. Nu vreau să mă amestec în responsabilitățile nimănui. Domnul Krasnodavski s-a referit deja la acest aspect, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect pe care poate nu-l avem tot timpul în centrul atenției și totuși e important pentru solidaritatea europeană și pentru echilibrul bugetar și pentru eforturile pe care le facem în Uniunea Europeană. E vorba de cheltuielile pentru apărare. Polonia, Franța, Marea Britanie, Estonia și Grecia. Aceste cinci state membre au cheltuit cam 2% din PIB pentru apărare. Celelalte state nu fac asta. Cred că dimensiunea poverii trebuie să fie avută în vedere de Comisia Europeană, pentru că are o influență deosebită asupra angajamentelor bugetare din acele state membre și o parte importantă a cheltuielor de care să se țină cont. Mulțumesc, domnul Lopez Fontanie. Doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, într totul de acord cu obiectivele și recomandările pentru zona euro. Dar vreau să spun ceva despre investiții în cetățeni. Cetățenii europeni au trecut printr-o perioadă foarte grea. Uh, consolidarea și creșterea economică trebuie să fie resimțită și de către cetățeni și în acest sens esențială este ocuparea. Avem uh, șomaj mare în rândul tinerilor și asta duce la excluziune socială și la sărăcie de asemenea. Acești uh, șoma, șomeri nu mai pot fi integrați, uh, în special cei uh, în vârstă. Trebuie să schimbăm tocmai de aceea sistemul de educare, de formare, uh, astfel încât uh, competențele furnizate uh, Uh, studenților, elevilor să fie într-adevăr necesare pe piața uh, muncii. Este inacceptabil să avem în continuare atât de multe locuri neocupate de muncă în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că ne confruntăm cu șomaj. Urmează doamna Tomașici, un minut. Hvala lijepa. Jedinstveno tržište Mulțumesc. Piața unică nu este doar temelia Uniunii Europene, cât și singurul uh, beneficiu real măsurabil pentru statele membre. Astăzi, extrema stângă și dreaptă neagă valoarea pie pieței unice pentru statele europene și uh, asta înseamnă că trebuie să, se, să ne ocupăm de, de uh, importanța ei, fiindcă e nevoie în același timp și de politici sociale uh, și economice în statele membre. Vorbim adesea despre paradisuri fiscale și efectele, lor, efectele negative pe care le au acestea, dar uh, cred că nu vorbim suficient despre politici proaste care creează această zonă gri. Zona gri creată de impozite necesare, reguli și proceduri care îi afectează pe antreprenori, care le limitează creșterea și uh, Uh, ocuparea forței de muncă, ceea ce sărăcește societățile. Piața unică nu are nicio noimă dacă este prea reglementată și dacă uh, este greu pentru companiile europene să participe la piața unică. Vă mulțumesc, domnul Rozati, un minut și jumătate. Pani președinte, șanovni państwo. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, dezbaterea de astăzi cu privire la coordonarea politicilor economice în uh, Uniunea Europeană este foarte importantă. Am senzația că nu suntem cu toții mulțumiți de rezultatele acestei uh, politici economice. Din 2005 până în 2014, uh, PIB-ul Uniunii Europene era de 0,6%. Nu e un rezultat uh, satisfăcător pentru societatea noastră. Dezamăgirea în rândul cetățenilor este atât de mare încât absolut toată lumea acum arată uh, cu degetul spre Bruxelles și uh, desemnează instituțiile europene ca fiind țapul spășitor dar, sau vinovatul, dar vinovate sunt, de fapt, statele membre apelez la Comisia Europeană uh, și spun, vă rog, fiți mai uh, eficienți, fiți mai hotărâți uh, în uh, dialogul cu statele membre. Asta pentru ca potențialul de creștere să fie într-adevăr exploatat la nivelul european. Este nevoie de investiții, dar e nevoie și de progres, progres tehnologic. Și tocmai de aceea, în recomandările pe țară pe care le creați, v-aș ruga să țineți cont și de lucrul acesta, de, de reforme și uh, printre altele. E nevoie de reforma pieței muncii, de educație mai bună, de inovare, de acceptarea schimbărilor tehnologice, pentru că altfel ne distanțăm mult de restul lumii. Trecem la procedura Catch the Eye, spune doamna președinte. Multe solicitări. Începe doamna Maledici. Un minut. Mulțumesc, președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului vicepreședinte al Comisiei și reprezentanților Consiliului. Avem nevoie de multă coordonare în semestrul european, coordonare între nivelurile local, regional și național și cu obiectivele din Uniunea Europeană, coordonare între politicile de coeziune și recomandările adresate statelor membre coordonarea diverse surse de finanțare și uh, realizarea de sinergii, coordonarea diverselor politici europene de mediu, de transport, energie rurală, în materie de inovație, cercetare, dezvoltare, coeziune și pentru implementarea acelor politici. O foarte bună coordonare eficientă este una dintre marile provocări, mai ales ținând cont de numărul de state membre și diverse instituții competente pentru diverse politici, dar și diverse organizații din statele membre. Prin urmare, e foarte important să ne ocupăm de coordonare, pentru că fără coordonare nu vom realiza nimic. Mulțumesc. Ford. Doamna Ford nu e aici. Da, doamna Ford nu e. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, iată, Comisia ne spune aceleași lucruri, rețeta veche, mai multă austeritate, mai mult pact de stabilitate, mai multă sărăcie, mai multă inegalitate, deci mai mult șomaj. Asta este. Asta se va întâmpla în Europa. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia. semestrul european va aduce mai multă birocrație și mai multă dominație a băncilor în Europa împotriva voinței popor, poporului Euro, din poporilor din Europa și, uh, și, împotri, și indiferent ce, zi, ce zice Parlamentul European și ce zic Parlamentele Naționale, a căror bugete vor fi reduse. Grecia încearcă în continuare să reziste tro- troicăi, dar e greu, fiindcă ni se fură din buzunare de către Europa și fermierii uh, um, din Grecia au de suferit și nu va dura la nesfârșit acest lucru. Uh, grecii suferă și vor să scape de troică. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Nezaposlenost și nedovolni economski rast definitivno Mulțumesc, domnul președinte. Creșterea economică insuficientă e o mare problemă în multe state membre suntem gata să ne ridicăm la înălțimea acestei provocări, mai ales cea care vine, pentru că mulți oameni prognozează o nouă criză la orizont, Uniunea Europeană și semestrul european vrea să pună la un loc mai multe politici, ceea ce nu e deloc ușor, mai ales dacă vrem să fuzionăm sistemele de învățământ, de mediu înconjurător, sistemele sociale care să corespundă creșterii economice. Prin urmă, accept multe dintre tezele acestui raport, dar aș vrea să fac un apel la adresa doamnei Rodriguez să accepte amendamentele ALDE ca să putem cu toții vota favorabil. Mulțumim. Domnul Silie Mulțumesc, domnule președinte. Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί Vă mulțumesc, doamnă președinte. Semestrul european este instituționalizarea practic a rolului de lider al băncilor în Uniunea Europeană. Creșterea economică și șomajul ridic, lipsă și uh, șomajul ridicat din statele membre s-au transformat prin, până la urmă în uh, lucruri cât se poate de obișnuite și n-ar trebui să fie așa. În semestrul european vorbim despre avantajele coordonării, dar ce tip de coordonare? Singurul obiectiv al semestrului este, până la urmă, uh, promovarea intereselor multinaționalelor. Noi respingem, respingem semestrul european, votăm împotriva rapoartelor și respingem și me, memorandumurile și, uh, de asemenea, austeritatea. Domnul Rubich, un minut. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, ponios Rodrygės pranešimui. Domnul Rope, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamna Rodriguez, doamna Rodriguez, am, doresc, am dorit, aș dori să spun câteva cuvinte despre acest aviz. Cred că s-au strecurat unele greșeli. Este inadmisibil ca uh, greșelile comisiei să aibă consecințe asupra altora. nu există co- co- corelare directă între uh, guvernanța economică și politicile economice. Haideți să nu avem un răspuns automat așa cum încearcă Comisia să o facă și să nu sacrificăm uh, un element pentru celălalt. E trist că nu s-a putut include acest element în aviz. Constatăm că această, acest drum nu va crea creștere și va aduce, uh, um, va avea suferit politica de coeziune. Mulțumesc. Domnul Sinadinos. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia afirmă că numărul de migranți economici și de refugiați de fapt o să ajute economia din Uniunea Europeană pe termen de lungat, o să dea un nou elan forței de muncă, ceea ce mi se pare o mare greșeală. În Grecia, oamenii caută încă locurile de muncă promise de Uniunea Europeană. Grecia trebuie să părăsească spațiul Schengen. Fără memorandum, deocamdată trebuie să punem capăt fluxului de migranți care uneori sunt extremiști islamici și infractori care vin în Europa pe această cale oamenii ăștia o să ajungă în curând în țările dumneavoastră. Cum o să îi opriți? O să faceți ceva? Aveți vreo idee cum să opriți miile de migranți care intră în Uniunea Europeană? Și care vor să impună legea islamică. Mulțumesc. Jaslowiec. Doamna Jaslowiec. Domnul przewodnicząca, państwa członkowskie nadal odnotują. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Statele membre sau în statele membre există în continuare șomaș mare în rândul tinerilor. Se pare că garanția pentru tineri nu este satisfăcătoare. Trebuie să punem accent uh, pe uh, oferirea de uh, șanse tinerilor, pe crearea de locuri de muncă. Trebuie să mizăm pe antreprenoriat. Până în momentul de față, antreprenorii tineri nu sunt sprijiniți Uh, după aceea, uh, mulți dintre tinerii care reușesc să-și găsească un loc de muncă, din păcate, sunt exploatați. Competitivitatea duce, uh, din păcate, la scăderea nivelului Și tocmai de aceea trebuie să vedem în ce măsură indicatorii de ocupare, privind ocuparea, pot fi incluși mai strâns în acest semestrul european. E important să nu uităm de indicatorii sociali uh, și să ne concentrăm doar pe cei macroeconomici. Doamna González Penias, ultima vorbitoare la Catch de Dacă dorește să mai ia cuvântul. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Prioritățile semestrului european se referă la chestiuni cheie, drepturile sociale, drepturile laborale, dar textul uh, nu este decât uh, măsura de austeritate îmbrăcată altfel. Este vorba de politici de austeritate foarte rigide, sunt călcate în picioare investițiile publice și deci cadrul acesta este inechitabil, nu va duce la îmbunătățire în Uniunea Europeană. Uh, este foarte important ca BCE-ul să renegocieze pactul de stabilitate, să aibă la dispoziție mai multe instrumente flexibile de, pentru investiții. Trebuie să ajutăm țările din sudul Europei să um, aibă investiții. Șomajul a ajuns la 25% în Spania și uh, sărăcia și excluziunea socială afectează foarte mulți lucrători. Avem nevoie de un plan care să inverseze aceste statistici. Comisia consideră că uh, dacă se schimbă formulările, se rezolvă și problemele, dar nu este așa. Noi vom fi tot timpul alături de cetățenii europeni. Mulțumesc. Am uh, încheiat Uh, procedura intervențiilor spontane, dau acum cuvântul Comisiei. Madam Chair. Doamna președinte, doamnă ministru, distinși membri, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere de interesantă și stimulantă de astăzi. Parlamentul European are de jucat un rol important în progresul uh, politicilor economice europene și am urmărit cu atenție observațiile făcute azi de membrii Parlamentului. Economia europeană a ieșit din recesiune, dar încă rămâne pe calea unei redresări foarte modeste și, din păcate, azi sunt mai multe motive de îngrijorare decât cu câteva luni în urmă. Mediul extern s-a deteriorat și am văzut o mai mare volatilitate pe piețe și pentru a încuraja această redresare, trebuie să ne asigurăm că e sprijinită de măsurile și politicile necesare pentru a descătușa o creștere suplimentară. Există diverse păreri care s-au exprimat astăzi, diverse puncte de vedere în dezbatere. Mă bucur totuși să văd că mulți dintre dumneavoastră, în mare măsură, sunteți de acord cu strategia noastră integrată bazată pe investiții, reforme structurale și politici fiscale responsabile. Suntem angajați să avem nivelurile economice și sociale din Europa mai aproape de cele mai bune rezultate. Comisia salută contribuția Parlamentului European la semestrul european prin rapoartele importante care apar la timp, cum e cel discutat astăzi. Salutăm de asemenea o cooperare mai strânsă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, cum ar fi în săptămâna parlamentară europeană, la care am participat și eu săptămâna trecută, avem același obiectiv de a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa și aștept în continuare o bună cooperare cu Parlamentul și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim. Acum doamna Henis Plașert în numele Consiliului. Chair, Mr. Vice President. Domnul președinte, domnule vicepreședinte, domn... stimați membri ai Parlamentului European, de la bun început vreau să spun că viața internă este una dintre valorile esențiale ale Uniunii Europene, valori care, valoare care se, se poate răsfrânge asupra cetățenilor europeni prin intermediul creșterii economice și locurilor de muncă. Și tocmai de aceea președinția neerlandeză se concentrează pe piața unică. Așteptăm cu nerăbdare noi propuneri în acele domenii în care piața unică nu este uh, finalizată și de, de asemenea vrem ca actele legislative deja promulgate să fie puse în aplicare. Toată lumea își dorește sau mulți vorbesc despre dimensiunea socială a, în acest context, dar există state membre care au spus cât se poate declar că toate mă măsurile de natură socială țin de resortul statelor membre, iar statele membre nu vor să renunțe la uh, Uh, suveranitatea lor prin intermediul procesului semestrului european. Dar, și asta e partea bună, toate statele membre susțin că uh, semestrul european trebuie să se, asigura, să se asigure că reformele necesare în domeniul acesta social sunt într-adevăr puse în aplicare în statele membre, pornind, bineînțeles, de la obiectivele din strategia 2020 în ceea ce privește incluziunea socială și combaterea sărăciei. Uh, Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre importanța implementării recomandărilor uh, specifice pe țară sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Aceste recomandări sunt esențiale pentru reformele structurale din statele membre. Nu totdeauna e ușor, de multe ori e chiar dureros, dureros, reformarea pieței muncii sau a sistemului de pensii nu e o chestie ușoară, dar este esențială pentru creștere economică și locuri de muncă. Deci, punerea în aplicare este esențială. Sunt de acord cu dumneavoastră. Multe lucruri au fost menționate astăzi și vom ține cont de ele în următoarele luni. În curând, uh, Comisia va adopta recomandările pe, specifice pe uh, țară. După aceea, bineînțeles, semestrul uh, european se va încheia în vară, odată cu uh, publicarea acestor recomandări. Uh, aceasta este perioada în care putem să analizăm ce anume se întâmplă într-adevăr în statele membre și cam ce ar trebui să se mai întâmple. Uh, Există din ce în ce mai multe domenii în care încercăm să acționăm, să dăm recomandări, să găsim soluții pentru a face uh, față provocărilor pe care le estimăm uh, pentru viitor. Dar pentru aceste provocări care cu siguranță ne vom, uh, cu care cu siguranță ne vom confrunta, va trebui să colaborăm împreună. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum din nou raportorii. Începe doamna Rodriguez. Doamna la președinte. Uh, mm, doamna președintă, E o plăcere să intervin în încheierea dezbaterii și mie mi s-a părut extrem de utilă Mulțumesc și pentru declarațiile făcute de Comisia Europeană și de președinția Consiliului. Cred că prin aceste trei rapoarte bune putem să vedem conturarea unui nou compromis pentru o redresare mai puternică, pentru implementarea strategiei UE 2020 cu combinația adecvată de investiții și reforme, dar și contracararea dezechilibrelor și inegalităților sociale și trebuie să facem asta puteți fi sigur că Parlamentul e gata să conlucreze cu Comisia și președinția pentru fazele următoare ale semestrului european. Iată de ce aș vrea să utilizez ultimul minut să propun că, bazându-ne tocmai pe experiența foarte favorabilă din ultimele câteva luni, putem uh, deschide negocieri legate de acordul interinstituțional pentru a îmbunătăți semestrul european și în practică am putea deja să realizăm unele dintre aceste îmbunătățiri pentru că am putea avea o discuție bună cu Comisia Europeană înainte de adoptarea anchetei privind uh, creșterea anuală și imediat după adoptarea ei, un al doilea element de îmbunătățire important, discuția privind zona euro în plenară care a fost și ea oportunitate să interacționăm cu președintele Eurogrupului și, în fine, după cum vedem acum, noi, Parlamentul, putem să realizăm trei rapoarte în avans de care să se țină cont în pregătirea Consiliului European de primăvară. Deci astfel putem îmbunătăți modul în care se realizează interfața între Parlament și Consiliu. Cred că am putea să ne bazăm pe aceste progrese și să ne gândim la posibilitatea aceasta în acordul interinstituțional ca semestrul european să aibă o legitimitate mai democratică, dar și o mai mare pertinență și un impact pe teren în ce privește cetățenii. Mulțumesc! Mulțumim. Acum doamna Ribeiro. Aș dori să mulțumesc colegilor Comisiei și uh, Consiliului pentru această dezbatere extrem de bogată. Avem o linie comună și anume că trebuie să pariem pe investiții în Uniunea Europeană, dar întrebarea este ce uh, tipuri de investiții vrem și în ce condiții vrem să lansăm aceste investiții. Iar aceasta este o răspundere a noastră a tuturor ca Uniune Europeană, dar în egală măsură este și o răspundere care aparține în mod exclusiv uneori statelor membre. Iar statele membre nu pot să renunțe la această răspundere. Avem nevoie de stabilitate în politicile publice, avem nevoie să câștigăm încrederea investitorilor noștri. Și dacă tot vorbim despre încredere și mai devreme am vorbit despre situația Portugaliei în care s-a dat, care a fost dat eh, exemplu de către colegii socialiști, se cer un vot de, care a cerut un vot de încredere eh, guvernului portughez și a fost dat de către institu- instituțiile europene și vreau să vă spun că nu putem să existe uh, incertitudine, doamnă Rodriguez a spus că crede că avem condiții de creștere. Noi nu putem să credem un lucru sau altul, nu putem să, să dăm dovadă de demagogie, nu uh, putem uh, să ave, să dăm impresia că avem mai multă experiență, avem nevoie de certitudine, de politici responsabile, politici care să fie bine țintite. În ultimii doi ani am asistat fie în Portugalia, fie la nivelul Uniunii Europene la o redresare economică și socială care uh, într-adevăr, a fost mai timidă, dar care ne-a deschis o cale pe care trebuie să o urmăm. Și acest adevăr a fost uh, recunoscut că există unii factori care trebuie să fie revizuiți și vor fi revizuiți. Avem această răspundere, dar nu putem uh, să, dăm, să lăsăm totul pe apa sâmbete și să schimbăm lucrurile doar de dragul de a schimba lucrurile. Iată de ce eu sunt gata să cooperez cu Comisia pentru a putea Uh, în, alături de parlamentele naționale și cu partenerii sociali să reușim să înțelegem cum se poate ca la nivel global și la nivel local să clădim într-adevăr o Europa cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! În fin, la final, doamna Știler. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, Consiliului și Comisiei. Au spus astăzi cât de importantă este piața unică. Dacă mai reușim să facem și un echilibru între piața unică și uh, drepturile sociale, ar fi minunat. Unii dintre colegi au vorbit despre piața unică digitală și revoluția digitală. Uh, trecem acum printre a patra revoluție digitală. Nu trebuie decât să ne uităm uh, în jurul nostru și să vedem că absolut toată lumea se joacă pe smartphone. Până uh, în 2021 majoritatea, până în 2021 40 de miliarde de uh, smartphone-uri vor funcționa în lume. Traficul pe internet a crescut enorm și va con- continua să crească. Deci, iată, revoluția aceasta ne-a luat pe sus și această, acest subiect trebuie să fie inclus în uh, semestrul european și piața unică. Accesibilitatea. Vreau să menționez lucrul acesta. Accesibilitatea la infrastructură și banda largă este importantă pentru a ne asigura că toată lumea are acces la această revoluție digitală. În ceea ce privește capacitățile, abilitățile, uh, Uh, toată lumea trebuie să aibă abilități digitale. În, uh, există din ce în ce mai multe programe în întreaga Uniune Europeană care promovează până la urmă abilitățile IT uh, și lucrul acesta e important și trebuie să folosim această oportunitate, chiar și în contextul semestrului european, în contextul pieței interne, uh, interne pentru a transforma în Uniunea Europeană în acea fiară economică care poate fi ea.